Hallo, guten Tag. Wir setzen die angefangene Sitzung fort. Bună ziua. Avem o sală mai prietenoasă. O ordine de zi încărcată, mai întâi cu acest dosar dificil în ce privește piața unică europeană a comunicațiilor electronice și Trebuie să spun că este sincer un dosar greu de urmărit, greu de înțeles pentru toate persoanele care nu sunt specialiști. Deja azi dimineața am constatat acest lucru, deci, dragă Petra, mă bucur că tu ai acceptat să te ocupi de acest raport. Este un mare pas înainte pentru a avea o piață unică europeană a comunicațiilor electronice și a serviciilor electronice însă să fim foarte vigilenți pentru că riscăm să deschidem uh, cutia Pandorei, riscăm ori să uh, reglementăm prea mult, ori nu suficient în ce privește uh, repartizarea frecvențelor și comunicațiile. Am încercat să fim pe picior de egalitate, 56-50% cu Comisia IMCO, și am spus că va fi foarte greu să înfățim și cu a treia comisie, dar până la urmă așa ar fi trebuit să se întâmple. Noi încercăm să avem o pondere suficient de mare și uh, mă aștept uh, să nu avem o poziție pentru fiecare aspect în parte, ci doar pentru cele care ne privesc pe noi direct. În plus, sper ca sugestiile noastre să nu fie pierdute din vedere, să nu fie lăsate deoparte. S-a mai întâmplat astfel și trebuie să fim foarte vigilenți. Dacă nu vom reuși cu procedura de codecizie, vom mai avea totuși posibilitatea de a um, face propunere legislativă care să nu uh, dispară pe parcurs. Petra, ai cuvântul. Îți mulțumesc, Doris, dragi colegi. Așa cum a fost deja spus, când vorbim despre piața europeană a comunicațiilor electronice, vorbim mai ales despre ceea ce este posibil, dacă putem să reglăm debitul, viteza de conectare. Deci sunt foarte multe chestiuni tehnice, dar nu numai, sunt și chestiuni legate de creștere economică și ocupare și astăzi discutăm despre crearea unei piețe unice a telecomunicațiilor, însă, așa cum vă spuneam, nu e doar o chestiune de concurență și competitivitate, ci uh, sunt mult mai multe aspecte implicate aici. Din punctul meu de vedere, cred că am ajuns la o răscruce a revoluției digitale. Vrem să hotărâm în ce fel de lume digitală vrem să trăim. Vrem să avem acces nelimitat la orice fel de informații sau vrem să trăim într-o lume în care ne facem iluzia că avem un acces nelimitat la toate informațiile și apoi uh, ne dorim o lume digitală unde fiecare pas pe care îl facem este supravegheat și înregistrat? Vorbim despre libertatea de comunicare, libertatea de acces, despre drepturile fundamentale și despre participare în societatea noastră. Este așadar foarte important să permitem oamenilor să ia parte la acest proces democratic. Eu cred că chiar avem aici o oportunitate de a avea un adevărat impact asupra uh, uh internetului și pentru a avea o neutralitate a lumii digitale. Asemenea, reglementări pot să pară doar uh, exerciții de tehnocrație, însă, dincolo de acest titlu, care pare, cum spuneam, foarte tehnic, se ascund elemente vitale de care trebuie să ne ocupăm și trebuie neapărat să găsim răspunsuri, pentru că numai așa vom putea garanta libertatea de informare, libertatea de exprimare și uh, chiar și propunerea noastră uh, funcționează Uh, în acest sens. Care sunt aspectele cheie? În primul rând, vrem să scăpăm de roaming. E adevărat că nu este, ca să spun așa, principala competență a comisiei noastre și atunci nu am făcut amendament în acest sens pentru că nu suntem noi cei care trebuie să ne ocupăm de problema roamingului. Apoi există politica frecvențelor, a spectrului de frecvențe, Deja anul trecut uh, am avut uh, un subiect foarte divergent în ce privește frecvențele și ne-a fost foarte greu să afirmăm punctul de vedere al acestui Parlament în acest domeniu. Și apoi e vorba despre neutralitatea rețelelor. Eu m-am concentrat asupra ultimelor două teme, deoarece sunt cele pertinente pentru comisia noastră, deoarece pot afecta libertatea de informare și de comunicare. De aceea spuneam că sunt teme de interes pentru comisia noastră. Ceea ce a propus comisia ne-a atras atenția uh, și ne-a surprins pozitiv pentru că va avea, dacă intră în vigoare, va avea un impact direct asupra libertății de comunicare, al pluralității mijloacelor de informare în masă și pentru garantarea drepturilor cetățenilor la accesul la informație. Din păcate, multe, multe state membre încă nu au terminat de pus în aplicare ultimul pachet telecomunicații și Comisia parcă trece cu vederea rezultatele obținute la propriul său grup de lucru la nivel de experți. Azi dimineață ne-am dat seama că ei abia evaluează răspunsurile și contribuțiile pe care le-au primit în ce privește um, televiziunea conectată ori. Noi considerăm că și în acest proiect de regulament ar trebui să se țină cont de toate aspectele enumerate în această dimineață. Problema principală constă în faptul că ducem lipsă de suficiente stimulente pentru uh, investitori de a uh, um, fi interesați să um, investească în uh, internetul de bandă largă și în uh, achiziționarea de noi frecvențe. Ori, pe termen lung, dacă nu facem nimic, vom avea Uh, un acces mai limitat și mai puține, uh, um, mai puține diversitate. Încă o dată spun, libertatea de comunicare și de informare vor fi uh, afectate. Am mai spus că frecvențele radio reprezintă un bun public și este deosebit de important să fim conștienți de rolul pe care îl joacă posturile de radio în general în societate. De aceea trebuie să ținem cont de acest aspect când discutăm despre frecvențele de radiodifuziune. Trebuie îndeplinite niște criterii, criteriile care au fost stabilite oricum pentru politica europeană de uh, radiocomunicații. Acum uh, uh, Comisia a hotărât să uh, redacteze un proiect de regulament, dar temeiul juridic ales nu este cel potrivit. Există multe alte aspecte locale, naționale, pe care Comisia nu le-a luat în considerare. Și nu credem că uh, s-a făcut suficient pentru a sfătui statele membre cum pot să-și folosească frecvențele radio în scopuri sociale și culturale pentru a încuraja uh, uh, creativitatea și chiar și activitatea economică în domeniul cultural. Am încercat să formulez acest lucru și în amendamentele 2 și 3 și în articolele aferente. Este valabil de asemenea pentru statul uh, membru acest lucru. Trebuie să ia măsuri pentru ca frecvențele lor uh, să poată să fie adaptate și organizate după caz. Comisia, așa cum am înțeles noi problema atunci, am formulat-o, are un rol de coordonare și de mediere în cazul de conflict între statele membre și trebuie să facem referire la, la rețeaua de 700, care este extrem de importantă și um, astfel să ne gândim și la o, pot, o uh, potențială digitalizare. De asemenea, același lucru este valabil și pentru propunerea din partea Comisiei de a împiedica măsuri uh, din partea statelor membre sau de a le interzice. Cred că în acest caz trebuie ca dreptul statelor membre să fie subliniat, pentru că în ceea ce privește comunicațiile electronice, din ce în ce mai mult contează să se poată lua și măsuri uh, individuale. Discuția pe care am purtat-o în foarte multe state membre și pe care o putem asculta în diferite state membre despre folosirea diferitelor uh, rețele de bande benze frecvență, dar și dezvoltarea unor uh, aparate care nu mai pot fi perturbate, trebuie să fie de asemenea împiedicate printr-o astfel de măsură. Știm că trebuie să încercăm să ne gândim împreună la felul în care aceste frecvențe se pot folosi cel mai bine în interesul reciproc, care sunt nevoile tehnice în acest sens pentru a să putea să facem progrese cât mai repede. Cred că nu putem însă să ne aruncăm înainte, trebuie să încercăm să uh, Așteptăm fiecare idee din partea tuturor uh, statelor membre și din partea fiecărui actor implicat pentru ca să putem face un pas înainte. Vă mulțumesc. Oricum, aș mai vrea să vă spun câte ceva și despre amendamente, însă. Amendamentele se referă mai ales la neutralitatea rețelelor. Cred că suntem cu toții de acord că internetul are potențiale foarte, aduce potențiale foarte mari pentru dezvoltarea economică, dar și pentru actorii economici în general. Și foarte important în acest sens uh, sunt uh, ideile precum deschiderea societății uh, electronice, o arhitectură însă foarte strictă, dar și implicarea tuturor uh, actorilor fără discriminare și accesul la conținut al fiecăruia din acești actori. O asigurare a neutralității rețelelor se poate face și uh, prin um, extinderea acestor um, potențiale și prin combaterea discriminării, internetul este într-adevăr un motor pentru dezvoltarea societății. Deschiderea internetului este o precondiție pentru asigurarea diversității și pluralismului. Astfel se creează o egalitate de șanse din punct de vedere al comunicării care este esențială pentru libertatea de comunicare și pentru uh, diversitatea culturală și așa mai departe. Din acest motiv, uh, neutralitatea rețelelor și deschiderea rețelelor sunt uh, un bun public care trebuie să fie păstrate și care nu trebuie să fie lăsate la îndemâna oricui. Pentru un internet deschis este nevoie de o tratare similară a tuturor pachetelor de date, în funcție de, care nu, nu să nu țină cont de originea acestora sau a obiectivul lor. Aceasta este o premiză de bază. O încetinire a transmiterii informațiilor de către operatori este un lucru care trebuie împiedicat cu orice echip. Același lucru și uh, este valabil și pentru discriminare. O neutralitate live, o neutralitate adevărată este, după părerea noastră, ă, extrem de importantă și dacă am începe să ne, eliminăm neutralitatea rețelelor, atunci aceasta ar crea un internet pe două clase. Foarte multe aspecte în propunerea comisiei ă, se referă la serviciile specializate, care pot să existe în paralel cu internetul, cu condiția ca să fie complet separate de acestea și să nu limiteze caracterul acestora de deschidere, astfel încât uh, să se poată, în funcție de posibilitățile tehnice, garanta o conectare la internet la o calitate de ultimă generație. Serviciile specializate trebuie însă să existe numai cu anumite condiții, nu pot să existe în detrimentul uh, continuării dezvoltării unor uh, rețele deschise, motiv pentru care crearea și existența lor trebuie să facă obiectul unor condiții mai stricte. Blocarea conținuturilor în rețelele deschise, din orice motive justificate sau nu, trebuie respinsă la scară largă. Am mai purtat această discuție intens în Parlamentul noi, nostru în legătură cu directiva de combatere a pornografiei infantile și cred că am găsit în acest Parlament o cale foarte bună de a trata problema, ceea ce nu se poate acum împiedica printr-o astfel de directivă. Dar și legătura cu um, infracțiunile, de exemplu, a fost uh, foarte bine creată prin mecanismele de combatere pe care le-am discutat. M-am uh, ocupat foarte mult de articolele 19 și 23 din proiectul actual, care vorbesc de discriminarea pe conținut și o prioritizare a circulației datelor care se permit prin acest uh, amendament și mi se pare, mi se pare că nu este un lucru potrivit se poate ca concurența pe piețele comunicațiilor electronice se, să scadă mai degrabă, ceea ce are clar și inevitabil un efect negativ asupra diversității mijloacelor de comunicare. În ceea ce privește amendamentele mele, am uh, încercat să mai subliniez anumite puncte importante. În primul rând, tratarea echitabilă și lipsa de discriminare a tuturor pachetelor de date, indiferent de origine și conținut și scop al acestora o obligație de promovare a unor da, pachete de date de calitate. Este de asemenea una din prioritățile mele care să corespundă progreselor tehnice și care să fie garantate de către toți operatorii uh, de rețele. Aceasta trebuie totul să funcționeze după principiul best effort principle, fără să se aducă un prejudiciu însă altor produse. O altă chestiune trebuie clarificată și este foarte importantă, și anume inspecția pachetelor nu poate fi acceptată. Trebuie să se clarifice acest lucru și din punct de vedere legislativ. Nu se poate face o gestiune a rețelelor decât din motive tehnice. Serviciile speciale trebuie să fie acceptabile numai dacă sunt uh, separate de, către, de rețelele internetului și aceasta nu înseamnă, și trebuie să spun foarte clar, că trebuie să fie transpuse cabluri, ci e vorba de servicii care trebuie să facă obiectul unui alt uh, proces și care nu pot fi transmise prin intermediul internetului. Numai așa se poate garanta o neafectare a internetului liber și neutru. Accesul liber pentru toți operatorii este de asemenea un punct important, chiar și cei ca, celor care oferă servicii speciale, dar toți ar trebui să fie supuși obligației de a oferi un internet liber. Numai astfel se poate împiedica faptul ca operatorii de rețele să se limiteze pe viitor uh, la unele pachete în care nu vom mai putea primi decât anumite oferte specifice și în care internetul va deveni, de fapt, un fel de depou. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în statele din sud-estul Asiei, putem să constatăm că aceste uh, chestiuni poate să devină realitate foarte ușor și este foarte îngrijorător. S-ar putea ca, de exemplu, un portal video sau și Google sau alte oferte să fie conținute într-un pachet, dar de fapt majoritatea informației pe care o primim noi prin internet nu va mai putea exista în astfel de uh, servicii specializate. Credem că inovarea este în continuare importantă și Comisia ne încurajează în acest sens Inovarea însă nu trebuie să fie împiedicată cu niciun chip, pentru că totuși niciun startup n-ar putea să își permite să participe la un astfel de serviciu special și dacă totuși internetul nu trebuie să fie un depou, după cum spuneam, în care să intre tot felul de lucruri de care nu avem nevoie, trebuie totuși să combatem această chestiune. Având în vedere, vedere acum discuția despre forma juridică a uh, regulamentului, cred că este important să extindem, să fie clarificate normele existente. Dacă citim uh, ceea ce s-a scris aici, nu se poate distinge foarte bine în ce direcție vrea să meargă Comisia. Mă gândesc aici mai ales la articolul 19. Câteodată am crezut că e vina mea pentru că nu înțeleg, dar discutând cu actori din diferite domenii, dacă pot explica ce se întâmplă în acest aliniat și ceea ce se dorește de fapt, nu a fost mare... Toată lumea mi-a spus că nu înțeleg exact ce se dorește de către comisie și deci nu au uh, putut să ne ajute în niciun fel. Așadar, așa, asta ar însemna să eliminăm considerentul care uh, este aferent acestei idei, pentru că nu Parlamentul trebuie să interpreteze ceea ce ar fi vrut Comisia să spună cu acest articol. Dacă nu este evident în ce direcție trebuie să mergem, atunci cred că nu putem decât uh, elimina acest considerent, iar Comisia, în caz de dubiu, ar trebui să spună ce dorește concret să obțină prin această reglementare și după aceea putem discuta dacă mai vrem sau nu. Cred că nu clarifică juridic din punct de vedere al situației care ne interesează dacă uh, formulăm uh, lucrurile așa și dacă vorbim de diferite opțiuni de conectivitate care nimeni nu înțelege ce înseamnă. Pe total, ar fi de salutat faptul că și Comisia să își retragă propunerea astfel cum a făcut-o până acum și poate să lanseze o procedură de consultație pentru ca să ne oferă o platformă de discuție. Pe această bază se va putea crea o piață adevărată a telecomunicațiilor. Eu am propus comisiei că dacă roamingul este atât de important, atunci ar trebui să se facă o propunere împotriva, uh, pentru eliminarea roamingului și atunci Parlamentul imediat ar susține Comisia. Știți că aceasta este o chestiune pe care o dorim de mult, care ne poate ajuta și în campania electorală și restul după aceea se mai poate discuta. Comisia însă a respins acest lucru, mi-a spus că este vorba de un pachet și că numai în pachet se pot trata aceste lucruri. Mi se pare păcat, într-un fel, că Sigur, e vorba și de chestiuni de compensare, adică, mm, pe de o parte, spunem, s-ar putea spune că ei uh, elimină roamingul și noi oferim altceva pe partea cealaltă. Sigur că nu e frumos să spunem da, acest lucru, dar uh, cred că așa este uh, ceea ce se cere, ceea ce se dorește. Noi nu ar trebui, probabil, să marșăm la această politică. Oricum o fi în ceea ce privește politica frecvențelor și a neutralității rețelelor, cred că ar trebui cel puțin să facem efortul ca uh, să formulăm lucrurile foarte clar, astfel încât să nu se piardă tot ceea ce am negociat în cadrul politicii de, nego- de uh, neutralitate a rețelelor și de frecvențe, iar la neutralitatea rețelelor trebuie să, ne, să garantăm ca aceasta să fie chiar reală. Nu putem să lăsăm lucrurile fără claritate, pentru că cred că într-un regulament european neutralitatea rețelelor trebuie cu adevărat să se garanteze pentru ca internetul să rămână liber. Mulțumesc, Petra. Mulțumesc foarte mult, Petra. Foarte clar ce ai spus tu. O să ne limităm la trei puncte care au reieșit foarte clar. Și eu sunt pentru propunerea ta în legătură cu roamingul, dar sigur că sunt membru în uh, această comisie și nu pot să exprim acest lucru foarte clar. Doamna Ferhaien, mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc doamne Camerevert pentru prezentarea sa. Îmi pare rău că acest dosar nu a ajuns încă o decizie, pentru că foarte multe chestiuni de acest tip sunt foarte relevante în domeniul culturii. Cred că Înțeleg că vrem să lucrăm numai cu, un singur, cu o singură comisie, însă noi trebuie să avem grijă, cred eu, pentru că regula 49 nu este pentru mai mult decât uh, pentru redactarea unui aviz. Avem mai multe drepturi care ne revin și avem mai multe posibilități de influență chiar în trilog mai târziu. Deci aștept totuși ca și comisia competentă de fond și de fapt sunt două de acest gen să decidă în conformitate cu regula 50 despre ceea ce se poate întâmpla și despre respectarea Uh, acestor reguli. M-a mirat foarte mult, uh, după cum am spus-o și în această dimineață, cum s-a putut uh, ajunge aici fără o consultare și fără un, un studiu de impact, așa cum s-a întâmplat și cu alte teme ale comisiei. Am constatat din start că s-au luat decizii în foarte multe, de, de, în foarte multe domenii ale sectoarelor culturale, ale culturii în general în diferite sectoare, dar în ceea ce privește roamingul, uh, ar fi bine ca înainte de alegerile europene să putem să le prezentăm ca mare succes uh, eliminarea roamingului, însă cred că astfel am sacrifica alte domenii care mai trebuie reglementate. Mai ales proiectul acesta cred eu că nu are o precizare foarte, nu face o precizare foarte clară în legătură cu neutralitatea uh, rețelelor, internetul uh, deschis și nediscriminatoriu, și accesul la acest internet. Din nou, aici trebuie să mai clarificăm anumite aspecte și uh, trebuie să stabilim și în ce cadru se pot uh, oferi serviciile de calitate specializate și în ce cadru nu se poate. Eu cred că nu se poate ajunge la aceste succese imediat. Nu, câteodată, de exemplu, în domeniul medical, dacă un uh, spital dorește să aibă o legătură puternică cu alt uh, spital, o legătură, o conectare care nu poate să ofere alte pachete de date în același timp, uh, atunci aceasta este o chestiune specializată, este o chestiune care de fapt este, in, este indiferentă de, și este separată de internet, iar uh, serverul sau providerul de internet de fapt care este un provider de servicii specializate, trebuie să își pună la dispoziție o infrastructură suficientă pentru ca să poată garanteze aceste servicii. Însă nu se poate ca prin această portiță să se limiteze în vreun fel internetul deschis și neutru, așa cum a spus-o și Petre Camerei Vert, să uh, se ajungă doar la un serviciu limitat. Aș vrea să mai uh, subliniez un punct care are legătură cu serviciile specializate. Cred că este foarte important să încercăm să ne uităm noi ca și Comisie de Cultură cum vor putea fi apoi preluate schimbările pe care le propunem noi aici. Dacă, de exemplu, în spațiu rural am doar un singur uh, serviciu de telecomunicație, deci care oferă serviciile, care deodată dorește să ofere internet liber și uh, are și un serviciu specializat în același pachet, atunci nu există niciun competitor în acea regiune uh, rurală și nu există, bineînțeles, aceeași infrastructură în domeniul rural. Deci, de fapt, este aici avem de-a face cu o piață concurențială, dar totuși din cauza că infrastructura rețelelor nu este destul de dezvoltată, nu există de fapt o concurență reală în anumite zone. Și deci uh, și pentru sectorul uh, de conținuturi, uh, sectorul mass media, poate să se ajungă la o distorsiune a concurenței dacă, mai ales în aceste servicii specializate, la uh, operatorii respectivi nu pot să pună la dispoziție aceste, uh, aceste infrastructură. Deci trebuie să avem grijă ca serviciile și conținuturile care trec prin internetul liber să poată să fie de o calitate adecvată. Adică aceasta înseamnă că, de exemplu, dacă Netflix dorește să, uh, să semneze un contract cu Telecomul, sau un alt serviciu video on demand nu are o relație sau nu are un contract cu telecomul, să pot mai am, să am totuși și uh, alternativa unor altor servicii prin internet care, prin intermediul unui contract, să-mi garanteze totuși un standard minim de calitate. Iată de ce cred eu că nu numai politica frecvenței eh, radio eh, și trebuie să fie reglementată și aceasta numai în domeniul cultural, ci și contează, contează și cum sunt eh, redactate contractele se redactează și astăzi contracte în care nu se stabilește o viteză minimă a internetului sau o portabilitate a datelor suficientă, nu se vorbește nici de calitatea eh, conținuturilor și de multe ori nu există nimic de respectat. Trebuie să fie clar ca un astfel de contract să aducă cu sine și o capacitate suficientă pentru infrastructura rețelelor. Cred că așa-mi imaginez eu eh, legătura cu serviciile specializate. Deci trebuie să fie foarte clar că pe viitor și acele contracte pe care utilizatorul final le semnează cu ofertantul serviciilor de telecomunicații, deci de Open Access Service, trebuie să aibă o calitate minimă și trebuie să fie clar ce capacitate de date am uh, pentru ca să pot să-mi adaptez contractul eu ca utilizator în momentul în care doresc, de exemplu, apoi să trec la, uh, să beneficiez de anumite servicii prin intermediul internetului liber. Mă bucur foarte mult uh, de toate abordările pe care le-a prezentat Petra Camerevert și mai ales dacă vă amintiți, acum câțiva ani am adoptat o, un document în Parlamentul European în care am stabilit că până în 2015 trebuie făcută o analiză a folosirii uh, bandelor de frecvență pentru ca să clarificăm unde ar fi uh, spațiu pentru rețelele de telecomunicații, cum sunt folosite, iar uh, și să vedem dacă telecomunicațiile folosesc și aceste bande de frecvență sau dacă se folosește numai comunicarea radio sau uh, alte posibilități. Ar fi bine să facem deci și această analiză. Noi am stabilit până când uh, este valabilă uh, banda de 800 și când ar trebui ca aceasta să facă loc unui alt tip de bandă, pentru ca să adaptăm așadar uh, frecvențele pentru serviciul de telecomunicații. În momentul de față însă sunt foarte multe blocaje la statele membre în care, trebuie, în care nu se face față la eliminarea frecvențelor de 800. Poate că nu ar fi așa o presiune foarte mare pe toate rețelele dacă uh, statele membre ar reuși să uh, elimine aceste frecvențe până la termenul stabilit. Dacă și banda de 700 pentru frecvențele radio sau pentru sectorul mass media trebuie să fie garantată, atunci trebuie să avem sigur, să ne garantăm în primul rând ca statele membre să-și facă datoria. Eu mi-aș fi dorit mai degrabă o propunere mai echilibrată care însă să uh, nu blocheze și următoarele acțiuni, pentru că Parlamentul să nu stea fără să poată să facă nimic în legătură cu chestiuni care nu mai pot fi rezolvate acum. Același lucru este valabil și pentru roaming. Mi-ar place să nu mai existe roamingul, dar acum un an, dacă vă amintiți, am luat o decizie în cadrul pachetului roaming 3 ca roamingul să devină un nou model de business, deci să se facă o concurență uh, pe roaming în care să se poată încheia un contract separat pentru serviciile de roaming. Și astfel s-ar separa două servicii care sunt oferite momentan de același operator, dar care până la sfârșitul, până la mijlocul 2014 această regulă va fi uh, probabil aplicată și Acum ni se spune că 2016 oricum nu mai există roamingul, oricum nu mai aveți voie să le calculați uh, roamingul clienților dumneavoastră, ceea ce înseamnă că nu poți să-l calculeze decât intern. Intern înseamnă că se va uh, introduce în contracte pe portița din DOS prin alte posibilități, dar nu va mai exista o taxă pe roaming. Deci costurile care se vor crea Așadar, prin faptul că un uh, operator folosește serviciile altui operator în altă țară, de fapt, uh, va trebui să fie contabilizat în contracte altfel și nu cred că ar va fi neapărat mai transparent. Întreb însă dacă acest subiect are ce căuta în acest domeniu, în această comisie de cultură. Eu cred că în acest document ar trebui să vedem și care sunt rapoartele celorlaltor comisii, ce a tăiat comisia IMCO, ce a tăiat ITRE și ce vrem noi să tăiem din propunere, iar apoi comisia trebuie să-și pună întrebări serioase ce rămâne din acest document în final și dacă ceea ce rămâne este cu adevărat uh, un uh, proiect uh, echilibrate care avem nevoie pentru ca și piața telecomunicațiilor și uh, aceste piețe în general a frecvențelor care a fost de fapt scopul nostru până la început. Bun, așa este. Emma, ai cuvântul. Uh, Mulțumesc. Împărtășesc uh, îngrijorările majorității colegilor, având în vedere felul, faptul în care s-a făcut studiul impact și dacă există dovezi uh, actualmente că chiar avem nevoie de această reglementare. Deci, având în vedere ce se întâmplă în statele membre, mă rog, ultimele informații, eu una mă îndoiesc. Eu chiar avem nevoie de acest proiect de regulament. Eu salut această adoptare favorabilă concurenței și favorabilă consumatorului și eu cred că comisia noastră, așa cum a spus și doamna raportor, ar trebui să se limiteze doar la cele domenii care țin de competența noastră și trebuie să ne asigurăm de faptul că atunci când vom uh, redacta contribuțiile noastre ne vom concentra pe spectrul de frecvențe radio, pe toate condițiile de folosire și de atribuire a frecvențelor radio, um, accesul la internet și gestionarea rezonabilă a accesului la internet, deci articolele 73 74. Un alt element important este neutralitatea, însă acest concept nu este definit în proiectul de legislație. Aș dori foarte mult să discutăm mai mult despre această definiție. Iar apoi, în ce privește gestionarea traficului, să putem garanta accesul utilizatorului la rețea în orice moment, iată un alt aspect cheie. În ce privește atribuirea Uh, frecvențelor și a licențelor, felul în care se desfășoară aceste uh, uh, licitații mi se pare iarăși un aspect foarte important. Trebuie să îmbunătățim coordonarea și trebuie să favorizăm schimbul de bune practici ce privește distribuirea frecvențelor radio, pentru că este în interesul consumatorilor. Comisia are deja puteri extinse în ce privește controlarea spectrului de frecvențe și ei trebuie să fie cât mai eficienți cu putință. Poate că ar trebui să spunem Comisiei să-și folosească mai bine puterile pe care le are deja înainte de a face eforturi suplimentare de armonizare la nivel european. Voi depune probabil amendamente um, în acest sens despre felul în care Comisia ar trebui să își folosească competențele și puterile pe care le are deja. Și vreau să vă mulțumesc uh, pentru spiritul dumneavoastră de cooperare cu raportorii din umbră de care ați dat dovadă până acum. Mulțumesc, vreau să-i, să mulțumesc și eu lui Petra Camerever și aș vrea să încep cu ultimul rezultat pe care l-ai prezentat tu, și anume faptul că este vorba de un document foarte prost conceput și că noi am sperat ca și comisia să-și îl retragă, pentru că nu prea are sens așa cum este el conceput. În mod evident nu se va întâmpla acest lucru, dar ar fi poate potrivit dacă ar fi gata comisia să facă acest lucru. Sunt de acord cu pledoria ta pentru un internet deschis și pentru acces la informații. Uh, pentru că ne aflăm acum într-un moment în care trebuie să clarificăm foarte bine despre ce este vorba în folosirea internetului. Trebuie să subliniem și faptul că rețelele de frecvență radio trebuie să fie folosite ca un bun public. Ai vorbit și tu de microfoane, ai vorbit de influența pe uh, domeniul culturii. Uh, și sunt de acord că nu trebuie făcută o prioritizare pentru, ace, pentru domeniul tele, mobi, telecomunicațiilor mobile. Neutralitatea este importantă, dar nu este destul de bine definită în documentul Comisiei. Trebuie să definim mai clar uh, cum stau lucrurile. Același lucru este valabil și pentru Best Effort Principle, care n-ar trebui să fie deloc uh, um, lezat, serviciile speciale trebuie să poată să fie folosite separat de internet, trebuie să poată să fie reglementate special, ele trebuie însă să existe în rețele deschise, dar separate de internet, nu prin protocolul internet. Ar fi de aceea foarte bine dacă ai putea eventual să dai câteva exemple de servicii speciale, pentru că ceea ce a spus Sabine Ferhaien înainte, Netflix-ul, de exemplu, nu este un serviciu special, ci trece prin uh, rețeaua deschisă. Da, oricum nu peste tot este la fel și poate că ar fi foarte bine dacă ai putea să ne mai dai câteva exemple concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, Helga, doamna Michels. Ja, auch ich ähm, möchte zum... Și eu aș vrea mulțumesc... Uh vă spun că nu este întotdeauna de la sine înțeles ca să fim noi de acord, dar sunt de acord de data aceasta cu dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru echilibrarea cu care ați, cu echilibru cu care ați redactat acest raport. Sunt de acord cu dumneavoastră. Toate amendamentele cred eu că sunt foarte bune și nu vom face de aceea noi niciun amendament. Eu cred că din perspectiva Comisiei de Cultură trebuie să fie vorba de o asigurare a accesului la internetul liber și de clarificarea unor chestiuni care au rămas încă deschise, dar care duc la asigurarea diversității și a uh, unei, unui număr suficient de uh, ofertanți, de operatori. Aceasta duce ca, uh, la faptul ca noi să putem fi competenți în continuare pe, pe acest subiect uh, și aș vrea să vă să fac o legătură cu discuția pe care am purtat-o în această dimineață când am vorbit despre Cartea Verde. Mi se pare că este totuși o chestiune scandaloasă. Cum înțelege Comisia Europeană democrația? Pe de o parte, se vorbește de publicarea tuturor uh, de participarea tuturor opiniilor, opiniei publice la toate dezbaterile de consultări publice. Ai spus-o și tu în această dimineață și în același timp se dau răspunsuri fără consultare și uh, se spune așa arată regulamentul. Cred că această practică nu este tolerabilă. Cred că pleacă de la o înțelegere greșită a democrației. Și, în acest sens, eu cred, uh, așa cum a spus-o și doamna Trupel, ar fi consecvent să cerem ca și Comisia să își retragă regulamentul și să cerem ca noi, nu știu dacă noi sau cine, că noi suntem competenți de fond, să retrimitem acest document comisiei pe de o parte există o înțelegere greșită a democrației și pe de altă parte și o proastă gestiune. Și nu cred că intenția inițială a Comisiei poate să fie mm, rezolvată. Trebuie să vă și poate să fie regăsită în acest document. De aceea, eu sunt absolut de acord cu ceea ce ai scris tu și îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Șache. Thank you very much. Um, Mulțumesc. S-au spus deja de multe despre propunerea în ce privește o piață unică a telecomunicațiilor și o piață unică digitală. Eu cred că trebuie să fim conștienți de ambiția care se află la originea acestor proiecte și să de asemenea să știm că cetățenilor le place foarte mult această perspectivă de a dispare um, roamingul și costul aferent dar la comisia noastră cred că trebuie să ne concentrăm pe uh, interesul pe care îl prezintă în general pentru public internetul deschis. Și aici acoperim accesul la informație într-un context foarte larg și garantarea dreptului la informație și la libertatea de exprimare. Mai mulți colegi au vorbit despre lipsa de uh, precizie și de claritate în mai multe privințe și că trebuie să definim neutralitatea rețelelor, ar trebui să avem o definiție și ar trebui să avem aici și garanții juridice. Eu cred că neutralitatea din punct de vedere al Comisiei este greu de înțeles de alte uh, părți interesate. Cum spuneam, uh, trebuie să vorbim despre plus valoarea uh, internetului deschis, să vorbim despre acest concept de uh, business to business pentru că uh, este uh, un motor pentru creșterea economică și oferă oportunități pentru noi investitori, mai ales pentru IMM-uri, iar accesul la cunoștințe nu ar trebui să fie monopolul anumar câtorva companii mari, ci, cum spuneam, ar trebui să fie ușor accesibil pentru toți utilizatorii rețelelor. Aș vrea de asemenea să o rog pe doamna raportor să-mi spună ce înțelege prin uh, servicii specializate. Și vreau să fiu uh, de asemenea sigură că definițiile pe care le folosim noi sunt foarte clare. De exemplu, atunci când vorbiți despre uh, lacune de calitate a serviciilor. Grupul nostru, de asemenea, este în favoarea folosirii uh, economiilor pe scară largă, uh, privilegierii internetului mobil, care și așa uh, este din ce în ce mai folosit. Să ținem cont și de faptul că conținutul multimedia este acum accesat pe diferite platforme. Trebuie să continuăm să ne punem întrebarea următoare. Ce rol avem noi în calitate de legislator? Ce rol trebuie să joace guvernele? Trebuie să fim atenți să nu uh, reglementăm prea mult și să nu aducem atingerea accesului la informații, la cunoștințe sau um, inovării. Iată punctul meu de vedere despre acest dosar. Vă mulțumesc! Bine. Și vreau să dau cuvântul comisiei acum să ia poziție, vă rog. Te Deja? Thank you, thank, thank you, madam. Mulțumesc, doamna președintă. Este o discuție foarte interesantă pe care am ascultat-o cu multă atenție. Există <clears throat> câteva lucruri pe care aș vrea să le precizez, eh, mai ales privitoare la eh, cadrul curent și la recentele implementări. Mai întâi, este adevărat că acest cadru a fost uh, aplicat doar din 2011 și s-a făcut cu multă întârziere în unele cazuri, cred că avem totuși o bună experiență de funcționare a acestui uh, cadru. Și aș uh, menționa două lucruri. Uh, felul în care au fost aplicate de diversele organisme de reglementare național, uh, evaluarea de impact care a fost criticată aici figurează într-o anexă și acolo se dau niște um, exemple foarte clar de uh, decizii ale uh, autorităților de reglementare în legătură cu uh, aplicarea acestor uh, reguli. Uh, în actualul mecanism de coordonare există indicații că nu este suficient. Un alt exemplu pe care aș dori să-l aduc aici, în fața acestei comisii, este privitor la neutralitatea internetului. Dacă întrebăm de ce e nevoie să reglementăm acest aspect, este pentru că e un exemplu de felul în care regulile actuale au dus la uh, diverse distorsionări. Există două state membre care au trebuit să obții, să, să, să monitorizeze activitatea și să ia măsuri. Avem uh, mai multe state membre Uh, în care organismele de reglementare nu au luat uh, încă măsuri privitoare la neutralitatea internetului. Iar dacă examinăm problemele traficului uh, pe care le-am analizat acum 2 ani, există indicații clare că aici există o problemă de piață care trebuie abordată. De asemenea, Uh, uh, consultările publice efectuate cu privire la neutralitate au indicat <clears throat> că e nevoie de o intervenție. Este nevoie, deci, de o intervenție la nivel comunitar. Uh, intrând acum în fondul problemelor, cred că putem fi de acord asupra principiilor Uh, menționate și în această discuție. Importanța unui internet deschis uh, care să acorde consumat acces la informații, un internet deschis care să uh, lase posibilitatea de a crea noi servicii inovatoare spre asta timp și spre asta țintește propunerea noastră. Apoi mai este chestiunea serviciilor specializate și uh, înțeleg din ce s-a spus aici că nu este, există un dezacord de principiu uh, din moment ce se recunoaște că în anumite împrejurări și tot mai mult pe viitor va fi nevoie să se garanteze uh, Uh, o anumită calitate a serviciilor uh, pentru noi uh, aplicații. S-au menționat aici câteva exemple și asta trebuie să ne preocupe, să luăm măsuri care să sprijine inovația. Cum pot coexista aceste două lucruri? Comisia a luat foarte în serios aceste probleme și am prevăzut o seamă de măsuri uh, de protecție care ar putea garanta caracterul deschis al internetului. Există mm, uh, cerința de uh, ASP, de asigurare a calității serviciilor internet, și trebuie uh, evitat ca uh, utilizatorii să fie în uh, pericol din acest punct de vedere. De asemenea, e vorba de utilizatori și de raportul lor cu furnizorii de internet prin intermediul anumitor contracte. Am introdus de, aici, de aceea această cerință care îi privește pe furnizorii de servicii internet tocmai pentru uh, a uh, figura informații cu privire la viteza uh, efectivă a internetului. Credem, deci, că există măsuri de protecție, garanții suficiente. Sigur că problema e cum identificăm cele mai bune servicii, care este tehnologia cea mai utilă pentru serviciile specializate și trebuie să definim eh, tehnicile și tehnologiile care pot fi utilizate de către furnizorii care eh, gestionează traficul internet. Textul comisiei indică că Uh, în vederea unui viitor uh, regulament, trebuie să evităm să um, uh, specificăm anumite soluții tehnice și să le interzicem. Aceasta ar fi cea mai bună cale de a garanta că odată adoptat un regulament poate fi efectiv implementat. Poate că mă voi uh, opri aici cu discuția privitoare la neutralitate și la aspectul de frecvență. Sigur că salutăm sprijinul uh, uh, și suntem pentru o abordare coordonată a aspectului de frecvență. Am mai dorit să subliniem și faptul că e foarte clar că Uh, obiectivele uh, politicii publice uh, sunt, merg spre interesul general, dar și spre protejarea diversității lingvistice și mediatice. alte puncte pe care aș mai dori să le evidențiez. Nu Uh, există nicio decizie politică uh, în privința spectrului de frecvențe în bandă largă. Uh, se vorbește despre armonizarea unui singur spectru de frecvențe numai acest spectru de frecvențe în uh, bandă largă vor face obiectul uh, propunerii uh, cu excluderea spectrului de frecvență pentru transmiterea de programe. Orarele vor fi precizate abia după armonizarea spectrului de frecvență. Apoi, chestiunea ridicată aici de ce eh, mecanismul curent de coordonare nu este suficient și de ce avem nevoie de ceva nou și mai puternic. Eh, eh, și ideea principală ar fi că procedurile de acordare a frecvențelor nu corespund cu criteriile din cadrul curent, de aceea e nevoie de mai multă coordonare. Eh, mă voi opri aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta. Și n-am uh, am rămas la fel de șmecher ca înainte. Acesta este un citat din Faust. Uh, am primit tot felul de întrebări, dar uh, n-am învățat nimic. Să știți că știu că eu spun lucrurile prea direct, dar am senzația că s-a lucrat foarte bine la lobby-ul telecomunicațiilor, au avut uh, un impact clar. Însă eu nu sunt aici ca să susțin astfel de servicii. Nu pot să înțeleg. Știu că cu toții vrem uh, roaming. Dar și doamna Ferhaien mi-a spus înainte. Totuși, uh, cineva trebuie să și plătească, nu? Deci nu trebuie să fim prea prietenoși. Dacă faceți ceva, dacă vă luați costurile din alte parte, atunci vă dăm uh, altceva, vă dăm la politica de frecvențe uh, o concesie. Nu mi se pare corect din partea Comisiei ca ceea ce am cerut noi deja de mult și ceea ce este de fapt uh, situația de fapt să fie apoi pusă la îndoială dacă se folosește rețeaua de 800 sau nu, când această scrisoare de fapt era foarte clară, era stabilit până în 2015 se folosește această rețea. De ce acum trebuie înainte de termen să trecem la 700? Nu înțeleg. Și nu înțeleg de ce comisia sau cine face chestiile astea nu poate să se uite un pic mai atent la Parlamentul European și să constate că în ultima vreme, în ultimii ani, am împiedicat de mai multe ori să, să se folosească această rețea de 700 în, în diferite circunstanțe. Eu vorbesc din partea, de exemplu, um, circumscripției mele, unde teatrul din circumscripția mea ar fi trebuit să implice să investească 250.000 de euro pentru ca să poată să se adapteze la noile tehnologii, ceea ce nu poate să plătească teatrul acesta, de exemplu. Ar trebui să-și închidă activitatea. Și mi se mai spunea că atunci ceilalți telecomunicațiile și alții trebuie să creeze un fond din care să plătească toate acestea, dar mi se pare sigur o să fie primii să plătească, n-am ce să zic. Și după asta spunea, trebuie ca statul să plătească. De ce să plătească statul, adică contribuabilul, de ce să plătească pentru acest teatru? Numai pentru că noi nu puteam să ne oprim să modificăm lucrurile care nu erau neapărat nevoie să fie modificate atunci. Trebuie să vă spun foarte clar, acest uh, acord pe care îl face Comisia cu cine știu eu cine nu poate fi uh, susținut și ar fi mai bine dacă ar putea să-și retragă acest document. Aș prefera. Eu susțin cu totul ceea ce a spus Helga, dar uh, plec de la premisa că se bazează și că mai sunt și alte comisii care gândesc poate altfel. Dar pot să vă asigur că noi o să facem tot posibilul, o să dăm din coate peste tot pentru ca să nu se întâmple așa ceva. Trebuie să-mi exprim aici furia, poate că Vă incit și pe dumneavoastră să vă gândiți un pic la ceea ce se întâmplă. Da, Petra, mai vrea și tu să răspunzi uh, la ceea ce a spus comisia, nu? Da, mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să susțin ce ai spus înainte, Doris. Aceasta nu este un răspuns la întrebările care s-au pus până acum. Nu pot să nu văd că suntem victimele unei tactici de aruncare de praf în ochi uh, din partea Comisiei. Și ce este mai interesant în toată această schemă este că dacă vorbești cu reprezentanții telecomului, auzim, de exemplu, că ei nici măcar nu au interes să preia dividende de undeva, n-au niciun interes ca lucrurile să se întâmple pe bandă de 700, pentru că ei spun că în momentul de față sunt foarte mulțumiți cu ceea ce au și au destule de făcut cu această bandă. Toate discuțiile care se poartă în statele membre sau între statele membre, între diferiții operatori ai frecvențelor, sau utilizatori se, trebuie să fie considerată doar o chestiune, de, uh, o chestiune în care se așteaptă de fapt ce se va întâmpla din partea Comisiei. Trebuie să așteptăm mai întâi ce se întâmplă și după aceea să vedem cum repartizăm interesele institutelor culturale sau a societăților de radiodifuziune sau a ofertanților de telecomunicații în funcție de ceea ce se hotărăște. Eu nu văd de ce să se facă așa ceva până acum, nu înțeleg de ce este nevoie să ne grăbim așa de tare. Același lucru e valabil și pentru întrebarea cu privire la serviciile specializate. Helga, tu mai mai întrebat uh, ceva în legătură cu aceasta și și Marike a argumentat în direcția aceasta. Dacă suntem sinceri, în proiectul comisiei nu scrie ce sunt aceste servicii specializate. Și apoi, când întrebăm, și am făcut acest lucru de mai multe ori, mi se răspunde cu două chestiuni cu două concepte, APTV, care nu înțeleg care are legătură cu serviciile uh, specializate, nu văd ce legătură are nici cu principiul best effort, și apoi uh, se mai vorbește și de un serviciu specializat, care însă nu cred eu că trebuie să treacă nici el prin internetul uh, obișnuit cu toate riscurile pe care le aduce cu sine. Dacă, de exemplu, o operațiune online se practică prin internet, poate că e mai bine să se facă acest lucru pentru, printr-o rețea separată. Apoi, în ceea ce privește alte domenii de aplicabilitate, n-am primit încă niciun răspuns. Însă, dacă e să ne gândim uh, la serviciile specializate sau așa numitele managed service, care sunt și ele un concept aferent, Exemplele sunt uh, ca cele din Africa de Sud-Est pe care vi le-am mai dat, dar în care sunt de fapt subpărți ale internetului care au fost transformate în pachete împreună. Aceasta este ceea ce nu vrem noi să obținem. așa, de fapt, să primim pachete ca la schimb față de internetul deschis și liber. Nu mi se pare o variantă acceptabilă. Serviciile specializate nu trebuie neapărat să fie vândute la pachet. De aceea am încercat foarte clar să explic. Dacă are cineva o idee cum se poate formula și mai clar, sunt gata să o ascult. Am formulat articolul 2, alineatul 15, în care se definesc uh, serviciile specializate și l-am mai modificat odată acest articol, spunând că serviciul special este un serviciu de comunicare electronică care nu funcționează decât în cadrul unei, uh, unei rețele închise, indiferente de protocolul uh, internetului, în care, prin care nu periclitează nici măcar o sub parte a internetului și nici nu se vinde, nu se comercializează pe rețelele internet. Este vorba de un sistem, un serviciu care trebuie să se supună principiului de uh, best effort. Aceasta este singura definiție care până, până în momentul de față mi se pare mie cea mai bună. Dacă cineva are alte idee, e bine, dar cred că e clar că nu vrem pachete cum sunt cele din Asia de Sud-Est și um, trebuie să ne asigurăm că e vorba de servicii speciale care sunt legate de interese foarte speciale, de exemplu, chestiuni de legătură între două spitaluri, cum ați spus înainte, sau uh, alte exemple similare, sau modele business to business. Oricum, aceste modele business to business funcționează oricum pe rețele paralele și nu funcționează prin intermediul uh, internetului clasic, dacă vă uitați atent. Deci, acestea fiind zise, mie nu mi-a explicat încă niciodată cineva ca lumea ce sunt aceste servicii specializate, și care șansă extraordinară vine cu aceste servicii. Am încercat să limitez definirea conceptului clar pentru ca să fie foarte evident că este separat de internet și de serviciile internetului. Dacă cineva are o idee despre cum pot să formulez și mai bine, sunt gata să ascult. Da, este nevoie și să reglementăm neutralitatea rețelelor. Întotdeauna ca Parlament am cerut acest lucru atunci când am ascultat, de exemplu, am audiat-o pe doamna Cross pentru prima dată aici în Parlament, când am spus că vrem un regulament, regulament pentru neutralitatea rețelelor Dumnezeu ne-a spus că va face totul pentru ca să obțină acest lucru, dar trebuie mai întâi să vadă, să studieze care e situația, dacă neutralitatea rețelelor este o chestiune care se neglijează în momentul de față în Europa. Și comisia când ne-a întrebat uh, care mai e situația, am avut ocazia să-i spunem de mai multe ori că nu știm exact care este momentan situația, n-am primit încă niciun răspuns. Acum avem raportul uh, de la BEREC deja de un an, un an de jumătate de ani și Parlamentul primește deodată, de fapt, conținutul raportului într-un proiect de regulament și deodată trebuie să ne grăbim foarte tare. După ce Parlamentul a făcut presiuni timp de patru ani să se facă ceva pentru ca să avem o propunere corectă. Am fi avut patru ani timp să discutăm serios despre cum putem să tratăm neutralitatea rețelelor mai bine și cum putem să avem o legislație corectă. Și acum primim în septembrie, în fine, o, o propunere și vre, se dorește terminarea în această legislatură. Eu nu pot să-mi explic decât prin tot felul de acorduri dubioase din umbră care s-au încheiat prin spatele ușilor pe care eu nu doresc să le subliniez și nu doresc să le susțin și de aceea ar trebui să nu ne simțim obligați cu nimic. Mai vreau să spun ceva și despre spațiul rural și despre calitatea minimă a serviciilor pe care le-a uh, l-a menționat Zabine uh, acest punct. Cred că e foarte important că atunci când avem servicii specializate și ne gândim să le aprobăm, să le acredităm, atunci trebuie să ne asigurăm, de exemplu, ca peste tot să avem o acces la internet care să poată să garanteze un standard de minime tehnice, ceea ce nu este foarte ușor. De exemplu, în spațiul rural, uh, dacă avem 10 MB pe secundă, e bine să fie 10 MB, dar în zonele urbane sunt 30, 50 sau 100 de MB. Atunci să fie cât este, dar aceia care se spune că e, sunt, trebuie să fie garantați. Nu se poate să se întâmple ca ofertanții să spună că oferă conexiune internet, care după aceea este atât de înceată încât nimeni nu poate să folosească acea conexiune. Aceasta nu se poate întâmpla. Deci vreau să subliniez încă o dată acest punct, mi se pare foarte important. Deci conexiunea la internet trebuie să fie de o calitate um, minimă pe care operatorul trebuie să o garanteze și să corespundă și uh, serviciile tehnice sau infrastructura tehnică a acestei oferte. Iată de ce nu am înțeles exact de ce colegul de la IMCO, domnul Harbour, nu ține la uh, formulările legate de obligația de transparență. Da, e foarte bine, nu e o lege asta, însă trebuie, ar fi bine ca Derek să poate să se bazeze pe o lege. Se cere transparență și se cere trasabilitate în, fun, în ceea ce privește contractele. Mi se pare un gând, o idee foarte bună a Comisiei. Nici nu văd niciun motiv de ce n-ar trebui să subliniem uh, această posibilitate, dar trebuie să se asigure toată lumea că aceste, calități, aceste servicii sunt de calitate, totuși uh, de minim de calitate, care să poate să, fie, să facă să fie folosibile acolo scrie până la 30 de megabyte pe secundă și s-ar putea să fie, de fapt, să scrie așa în contract și 10 să fie, de fapt, realitatea. Un alt punct retrimiterea raportului, dar m-am gândit și eu uh, dacă noi, Comisia de Cultură, ar trebui să mergem pe calea retrimiterii uh, raportului uh, înapoi. Am fi putut să facem acest lucru și poate că am fi găsit o majoritate chiar în comisie aici. Însă problema este că celelalte două comisii ar fi continuat exact în același stil și nu mai vrem, am fi fost implicați în niciun compromis și ne-am fi uh, eliminat singuri din joc. Fiind dat că nu sunt de prin părere că celelalte două comisii vor trimite și ei, ele acest raport, mi s-a părut tactic mai inteligent să spunem că atunci preferăm să îmbunătățim ceea ce avem cât se poate de clar, cât se poate de bine, încât să putem măcar să adoptăm acest raport în Parlament și după aceea tot restul se face în următoarea legislatură cu Consiliul și poate cu următoarea comisie. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, președinta. Astfel putem încheia această dezbatere. Spre deosebire de ceea ce vedeți în documentele dumneavoastră, noi vom uh, avea termenul de depunere a amendamentelor pe 5 decembrie, pentru că doamna văd și a dorit să vă lase mai, multe, mai mult timp pentru ca să se poată găsi un compromis. Și cred că toată lumea are timp până la 5 decembrie să înainteze amendamente. Există cineva care se opune, nu este cazul, atunci 5 decembrie va fi termenul de depunere a amendamentelor. Mulțumesc, Petra, mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție și mulțumesc și comisiei, chiar dacă n-a fost neapărat foarte iluminant. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, politica externă a Uniunii Europene într-o lume a diferențelor culturale și religioase. Avem aici un raport al domnului uh, Georgios Papanicolau. Dumnealui uh, este raportor pentru aviz, pentru raportul de inițiativă din Comisia AFET, care se numește exact așa, politica externă a Uniunii Europene a diferențelor culturale și religioase, noi trebuie să redactăm un aviz. Cred că cu doamna Șache am discutat atunci despre dimensiunea culturală a politicii externe a UE și vreau de aceea să-i dau colegului Georgios Papanicolau cuvântul acum. Thank you, dear Chairwoman. I hope this item is not as difficult as the previous one. <laughs> uh, dear colleagues, uh, the draft opinion that I'm happy to present Dragi colegi, sper că acest punct nu va fi la fel dificil ca precedentul. Așa cum a spus doamna președintă, este un aviz destinat Comisiei AFET pe tema politica externă a UE într-o lume a diferențelor culturale și religioase. Deși este un proiect din proprie inițiativă, este o foarte bună ocazie de a vorbi despre cât de importantă este diplomația în conexiune directă cu um, cultura. E adevărat că există o mare diversitate de religii, de tradiții, de obiceiuri și acestea nu pot decât să reprezinte o plus valoare pentru diplomația europeană și politica noastră externă. Noi vrem să promovăm dialogul între culturi. E vorba despre exact aceleași principii și valori afirmate în Convenția UNESCO pentru protejarea patrimoniului cultural și a diversității culturale. Și știți că Uniunea Europeană este parte semnatară la această convenție diversitatea religioasă și culturală a Uniunii Europene face parte uh, uh, și din valorile fundamentale a agendei uh, culturale a Uniunii Europene și stă la baza programului uh, Creative Europe, pe care l-am adoptat recent la Strasbourg. De asemenea, vreau să menționez dialogul interreligios care este promovat la nivelul Uniunii Europene lupta împotriva xenofobiei, lupta împotriva violenței, lupta împotrivei, uh, împotriva intoleranței și vrem să promovăm uh, implicarea țărilor terțe, a, a țărilor vecine, mai ales în programe culturale, mai ales programe pentru promovarea tinerilor uh, și în domeniul cultural al educației, al sportului și așa mai departe și vrem să investim mult mai mult în protejarea patrimoniului nostru cultural și religios. În plus, vrem să subliniem ce importante sunt noile uh, forme de um, informare în masă pentru promovarea diversității culturale. În plus, este o cale de uh, accesare pe scară largă a patrimoniului nostru cultural. Vreau să menționez și inițiativa uh, de cărți numerizate, europeană, și credem că ar fi un instrument foarte util de politică externă și, cum spuneam, o plus valoare în relațiile noastre cu țările um, terțe. Nu trebuie să uităm că numai cu câteva decenii atunci când uh, s-a creat comunitatea europeană, uh, S-a început cu o comunitate din interese comerciale, dar unul dintre părinții fondatari spuneau că dacă ar trebui să o ia de la capăt, ar începe cu domeniul cultural. Noi vrem să redactăm un proiect de aviz care să trimită un mesaj clar, care să conține definiții clare, pentru că este unul din uh, obiectivele pe care le apără comisia noastră. Eu aștept cu nerăbdare uh, propunerile colegilor și amendamentele pe care mi le puteți trimite mie sau pe adresa biroului meu. Întotdeauna sunt uh, bucuros când primesc uh, idei și sugestii. Vă mulțumesc în anticipat pentru ele. Vreau să mulțumesc secretariatului, mai ales doamnei Erickson și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și consilierului de la PPE, Roberto Ganela, care este un bun prieten de-al meu. Încă o dată, mulțumiri tuturor și, cum spuneam, vă mulțumesc anticipat pentru contribuții. Sper că nu am fost prea lung. Georgios, Mulțumim, Georgios. Ia, fine. Are cuvântul doamna Camerei, vă mulțumesc foarte mult. Acum eu am sarcina neplăcută îl reprezint pe Emilio, care este raportorul din umbră, însă nu este foarte greu, pentru că ceea ce mi-a notat el aici nu este o problemă pentru mine să susțin. Mai întâi, mulțumește foarte mult pentru propunerea de raport. Așa cum ă, spuneam, dumnealui dorește să înceapă această inițiativă la nivel european. Există foarte multe inițiative culturale care vor juca un rol foarte important în dezvoltarea relațiilor cu țările terțe. nu este de părere că cultura, ca instrument al politicii externe a Uniunii, ar trebui să fie mai puternică uh, ca și domnul uh, și colegul meu spune că Uniunea Europeană este mai mult decât doar o zonă economică sau o zonă geografică. E vorba de un proiect cultural, social, și de aceea ar trebui să fie recunoscut ca atare și de către toți partenerii noștri din lume care au ca scop să intre în parteneriate cu uh, Uniunea Europeană, în, cooper, în parteneriate culturale cu țările terțe, așadar. Componenta culturală a politicii externe a culturii, după părerea lui Emiliu, ar trebui să fie întărită, întărită din punct de vedere al vizibilității sale, pentru că diversitatea lingvistică și culturală ar putea să fie dezvoltată mai departe. De fapt, motoul Uniți în diversitate ar trebui de asemenea să joace un rol mai important în relația cu țările terțe. Avizul uh, ar trebui de aceea să creeze un cadru pentru cultură în relațiile externe ale Uniunii cu alte țări, care ar trebui să se bazeze pe anumite principii și anume că inițiativele europene se completează cu uh, acțiunile de la nivelul statelor membre, iar grupele de delegații parlamentare au și ele, trebuie să aibă sarcina de a uh, respecta uh, diversitatea culturală a Uniunii Europene. Dacă, de exemplu, o delegație a Uniunii pleacă în străinătate, nu trebuie să se gândească numai la întărirea relațiilor economice, ci și la aspectele culturale, um, mai mult decât este caz, a fost cazul până acum. Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească cooperarea cu statele terțe pentru a îmbunătăți uh, vizibilitatea Uniunii în fața și a statelor membre în fața țărilor terțe și să deschide piața pentru bunuri culturale și economice în fața țărilor uh, în curs de dezvoltare. Co- programe de cooperare culturală ar trebui să fie vizibile pentru ca accesul oamenilor la cultură și la contacte personale a, uh, să fie facilitate. Aceste obiective, cred eu, sunt ușor de susținut și raportorul dorește să salute eforturile Uniunii Europene în acest sens. Emilio își dorește mai departe o putere soft uh, care să poată să gestioneze mai bine problemele lumii noastre de mâine și în acest aviz ar trebui să se folosească posibilitatea de a sublinia valorile societăților noastre democratice fără să se ridice însă degetul către alte culturi, pentru ca să nu se dea ocazia tendințelor populiste de a prelua aceste idei. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Scuria și după aceea doamna Șache. Grație. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că am făcut bine că am hotărât să dăm un aviz privitor la acest raport al Comisiei eh, de Afaceri Externe. Aici sunt multe de spus, eh, dat fiind că ne-am fi așteptat la ceva mai mult eh, pentru această acțiune externă care ar fi trebuit făcută, chiar dacă mie mi se pare că am creat o instituție care are prea puține capacități de intervenție. Dar, așa cum a prezentat colegul uh, uh, Papa Nicolau lucrurile, această putere soft uh, de care vorbea și doamna Camverd, cred că este esențială pentru a putea da un sens relațiilor cu străinătatea. Așa cum spunea Papa Nicolau, cred că cult cultura și învățământul sunt teme fundamentale dacă dorim să uh, creăm această tendință a politicii uh, europene, teren uh, comun într-o lume plină de diferențe culturale și religioase. Se vorbește de eforturile făcute, de Erasmus+, de alte programe și uh, noile noastre programe merg în această direcție. Cred că este important să mm, dăm o pondere tot mai mare educației și culturii pentru a încerca să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Mulțumesc, spune președinta. Mulțumesc că mă bucur să văd acest aviz pentru că se leagă de munca pe care am făcut-o în această comisie și noi cu toții, și anume, uh, și anume componenta culturală a politicii externe a Uniunii Europene. Cred că conține sugestii foarte bune și uh, e bine să ne amintim și de rolul pe care îl joacă noile tehnologii în a uni oamenii. Și asta vreau să spun. Cred că ar fi păcat să limităm uh, rolul noilor uh, tehnologii la dialogul uh, cultural. Ele pot face mult mai mult și în uh, Europa noi avem, ne bucurăm de libertatea de a face ce dorim, de a lua toate deciziile, dar aș sugera să Ehm, nu ehm, sărbătorim ehm, numai valorile noastre culturale, ci să ne gândim și la ceea ce este restrâns ca posibilitate și cred că ar fi mult mai, un mesaj mult mai puternic dacă am uh, explicat de ce suntem atât de mândri de diversitatea din interiorul Europei. Mulțumesc, doamnă președintă. Țin să îl felicit pe uh, colegul Papa Nicolau. Cred că este important și și să facem apel la ambasadorii Uniunii Europene care sunt prezenți în multe eh, din aceste țări pentru a eh, propaga cultura europeană în aceste țări. Dacă este ceva de care putem fi mândri în Europa, este tocmai cultura noastră, diversitatea noastră culturală și bogăția lingvistică. Este un lucru care trebuie pus în valoare și ar trebui să fie uh, una din misiunile fundamentale ale ambasadorilor noștri. Cred că uh, asta aduce avantaje și în planul turismului și a economiei europene. Uh, să ne gândim la festivaluri, la și, repet, ar trebui să fie o sarcină fundamentală a ambasadorilor noștri. Aș mai dori să dau. Aș dori să mai adaug ceva, pentru că suntem în momentul în care se acordă premiul Lux. Nu știu dacă vă amintiți, acum trei ani câștigătorul a fost Difremde și era vorba de crimele de onoare o poveste minunată care nu arăta cu degetul neapărat asupra unei categorii, dar care într-adevăr era foarte emoționantă, relatând exact ce se întâmplă. Cred că Feoala Dag, care uh, a fost cu filmul lui în Pakistan, a reușit să pună um, degetul pe, pe rană și un, un, o problemă, de fapt, care este recentă și este reală și în Pakistan și în uh, Turcia, unde s-a putut viziona acest uh, film. Cred că astfel de instrumente ar trebui să fie folosite de către delegațiile noastre, de către miniștrii noștri de externe. Poate că premiul Lux cu conținuturile sale ar trebui să fie folosit și în politica externă. Cred că e vorba de un instrument care s-a creat la noi, iar uh, acest instrument arată calea europeană fără să uh, judece alte culturi, ci mai degrabă arată ce se întâmplă cu culturile externe, culturile străine care intră în contact cu cultura noastră și nu, că nu întotdeauna găsim să reușim să găsim cea mai bună soluție. Acel, este valabil acest lucru pentru țările terțe. Eu voi încerca să înaintez un amendament în acest sens. Adică eu zic că nu numai Erasmus Plus, și Creative Europe sunt instrumente pe care putem să le folosim în sensul politicii externe, ci și, de exemplu, acest instrument care poate fi foarte util. Mulțumesc. Bine. Mai dorește cineva să mai uh, adauge ceva? Nu? Pe 5 decembrie trebuie să... A, nu. Mai dorește cineva? Doamna Bilde? A, îmi cer scuze, vă rog. Doamna Bilde, doriți și din partea SAE să ne spuneți ceva? Mulțumesc. Îmi cer scuze. Thank you very much. Vă mulțumesc. Da, noi venim din această clădire atât de ineficientă de cealaltă parte a orașului, dar este o mare plăcere să mă aflu aici și aș vrea să vă spun uh, câte ceva despre ce facem noi. Inițial m-am gândit să vă rezum în trei puncte cum se implică Serviciul European de Acțiune Externă în dezvoltarea pe plan cultural și în promovarea culturii europene și cum încercăm noi să fim uh, niște actori uh, principali în această lume cu atât de multe culturi și religii și tradiții. Și apoi uh, am citit proiectul dumneavoastră de aviz și am identificat foarte multe puncte interesante. De exemplu, când vorbiți despre Erasmus, am să trec repede peste primele două puncte din prezentarea mea și am să vorbesc mai mult la cel de-al treilea punct. Serviciul European de Acțiune Externă a fost deosebit de activ, a încercat uh, să uh, ia tot timpul pulsul relațiilor internaționale și cu ajutorul instrumentelor pe care le avem noi la dispoziție, inclusiv datorită fundațiilor care există, am făcut tot ce am putut pentru a evita suprapunerile, pentru a um, reprezenta o valoare adăugată la politica europeană. Și am fost activ mai ales în ce privește media. Probabil că sunteți de acord cu acest mecanism de uh, difuzare uh, de, um, care permite uh, găsirea unei alternative la soluționarea anumitor conflicte. Aș vrea să menționez și forumul global Imaginea Altuia, de asemenea și inițiativele în ce privește educația la care noi am fost prezenți. Poate că la prima vedere nu pare a fi inițiative neapărat uh, de natură culturală, dar e important să vedem cum sunt educați copiii, ce mm, cred ei despre uh, figura străinului, despre celălalt, despre rolul și să vedem care este rolul pe care îl joacă religia în educația copiilor noștri. Cum spuneam, am întreprins uh, foarte mult pentru a evita suprapunerile. Religia contează și pentru politică. Nu este ceva nou. Foarte multe din politicile noastre se bazează pe chestiuni de identitate și lupta pentru identitate poate să fie uh, sursă de conflict, nu numai în Europa, ci și peste tot în lume. Și am urmărit foarte îndeaproape ce s-a făcut în uh, Franța și apoi în țările de jos pentru a-i uh, informa mai bine pe oamenii noștri politici și pe uh, diplomații noștri, pentru ca ei să aibă cunoștințe nu numai de natură politică sau lingvistică, dar și în ce privește cultura și tradițiile și sensibilitățile religioase. Deseori, suntem uh, tentați să reducem religia la libertatea de cult. Este un domeniu important, dar nu este singurul. Noi ne-am gândit și la rolul pe care îl joacă uh, uh actorii uh, unei anumite religii în, uh, pe teren, pentru prevenirea conflictelor, pentru soluționarea acestora. Aș vrea să mai subliniez un aspect, dacă îmi dați voie. Cred că trebuie să ne gândim mai mult la uh, aceste transferuri care se pot face între politica internă și politica externă. Trebuie să ne gândim și la relațiile noastre cu entități uh, internaționale uh, sau anumite organizații care se bazează pe religie, precum uh, frăția musulmană. Aș vrea să mai spun că religia joacă un rol. Am încercat să organizăm cursuri de formare pentru angajații noștri și inclusiv în statele membre, obiectivul acestor cursuri este tocmai să ne permită să înțelegem mai bine principalele curente religioase, să înțelegem legătura dintre politică și religie în contextul european și ne-am bazat pe cazuri de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului am încercat să înțelegem mai bine drepturile și credințele uh, um, minorităților religioase, să înțelegem ce import, cât de importantă este uh, um, um, laicitatea, ce rol joacă credințele religioase în viața noastră de zi cu zi. Nimic nu poate înlocui comunicarea directă și contactul cu oamenii. Este cea mai bună cale de a informa, cea mai bună cale de a lupta cu prejudecățile. Și colegii de la comisie care sunt implicați în programul Erasmus pot să fie bucuroși pentru că a fost o poveste de succes și rămâne o poveste de succes, pot să fie mândri de cele obținute. Dar nu este singurul exemplu. am descoperit această inițiativă numită Schimburi Virtuale. Nu este încă de foarte mare anvergură, permite însă o organizarea de sesiuni de formare la distanță. E vorba despre o organizație americană care promovează educația și cultura și ei au venit căutând posibilitatea de a-și crea contacte și poate că ar fi o idee bună, în loc să avem un schimb la care au dreptul numai câteva persoane, care până la urmă sunt persoane privilegiate, ei bine, ei au încercat cumva să inverseze tendința. Și atunci au implicat mai mult de 100 de universități în acest program de schimb virtual. și odată lansat acest proiect au încercat să evalueze impactul acestui uh, uh, schimb virtual. Să vadă care era atitudinea studenților la începutul sesiunii și la sfârșitul acestei sesiuni. Concluziile sunt pozitive, că poți să uh, uh ajungi până în zone îndepărtate din Egipt, din țele din Golf, din orice stat american, uh, și este un impact mult mai mare decât cel de schimb de studenți uh, um, um, care, cum spuneam, precum Erasmus, oferă o șansă numai unui număr limitat de persoane. A mai fost creat un fond în cadrul ONU, care este uh, gestionat de către un fost ambasador american, domnul Stevens, și rostul acestui fond este să financeze lupta împotriva tuturor formelor de extremism și acest fond a primit, ca să spun așa, binecuvântarea serviciului nostru. Noi sperăm că la nivelul Europei nu să ne mulțumim să ne conectăm studenții, ci vom favoriza și noi aceste transferuri virtuale și ne vom aduce contribuția la creșterea cunoștințelor noastre, pentru că avem nevoie de formarea noi generații ca să poată face față tendințelor de radicalizare, tendințelor extremiste. Iată multe exemple de inițiative pozitive. Încă o dată, nimic nu poate înlocui contactul direct, am mai multe informații acum despre acest program de schimburi virtuale. Dacă vă interesează, vi le pun la dispoziție. Mulțumesc, îmi pare bine că mi-ați amintit că sunteți aici, ați pregătit ceva, pentru că eu nu am fi știut dacă nu ați fi ridicat mâna în mod energic. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur că Serviciul de Acțiune Externă se implică și s-a pregătit într-adevăr pentru ca să ne spună ceva pe această temă. V-aș fi foarte recunoscătoare dacă ne-ați putea trimite acest material. Puteți să-l trimiteți secretariatului de comisiei noastre și îl vom transmite mai departe. Vreau să vă mai fac, să vă mai fac o remarcă. În cadrul programului Erasmus Plus există mai multe grupe de vârstă și la um, tineri există o latura programului acesta am introdus însă și una acum la adulți în care se poate face un twinning în cadrul uh, ceea ce spuneați dumneavoastră. Ceea ce faceți dumneavoastră este un program similar, de fapt, care însă oferă un twinning peste ocean și dacă aveți fonduri pentru aceasta și ați putea susține eventual uh, această, aceste schimburi, aceasta ar putea îmbunătăți ideea de interculturalitate, pentru că viața interculturală este foarte o prioritate foarte importantă, este chiar mai simplu de susținut aceste proiecte în cadrul Uniunii decât peste ocean. Vă mulțumesc încă o dată și poate putem să preluăm sugestiile dumneavoastră și poate să facem și un amendament. Bine, atunci am încheiat acest uh, punct. Mulțumesc încă o dată tuturor. Pe 5 decembrie este data de depunere a amendamentelor. Ce mai avem acum? Avem punctul 10, uh, raportul Morten Lokegaard, raportul 2013 privind cetățenia Uniunii, drepturi și viitorul, drepturile și viitorul vostru. PETI este comisia de fond și domnul Lukegaard e raportor pentru aviz și va face o declarație. Poate puteți să ne faceți o introducere, domnule Luchegard. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu mai e un secret pentru nimeni că ne confruntăm cu provocări când e vorba de cetățenia europeană. Majoritatea dintre noi, cei de aici, suntem conștienți de beneficiile Comisia a menționat aceste beneficii în raportul din 2013, dar totuși suntem uh, confruntați cu o provocare majoră și anume faptul că majoritatea cetățenilor nu au, după mine, cea mai mic, vagă idee în legătură cu aceste probleme. Uh, ei vorbesc numai despre poverile pe care le pun pe umerii lor cei de la Bruxelles și asta poate constitui o problemă. Așa se întâmplă de pildă în Danemarca, care este țara de unde vin. Dacă nu reușim să le arătăm cetățenilor cum îi putem ajuta în viața de fiecare zi, este o problemă după mine. Trebuie să ridicăm nivelul de conștientizare există deja mai multe inițiative importante, dar sigur că nu este suficient, trebuie să ne unim forțele în toate statele membre ca să uh, putem promova acest ideal și nu putem să ne limităm doar la amendamente. Vă amintiți probabil că am avut oarecare probleme atunci când pe neașteptate Comisia uh, a, a anulat uh, fără să ne uh, anunțe o inițiativă și sper că mă veți sprijini să menținem o anumită presiune asupra Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Martin, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă exprim într-un rol destul de plăcut în momentul de față. Sunt responsabil uh, raportor din umbră din partea PPE pentru raportul acesta la Comisia PETI și aici la fel, de aceea voi încerca să abordez problema poate puțin altfel, deși sunt mai multe chestiuni pe care le cunoaștem din anul cetățeniei, condiții sine qua non pe care am putea să le preluăm și pentru acest raport. Însă și atunci, așa s-a constatat, s-a ajuns la concluzii foarte repede. Vreau să citez raportorul din discuția pe care am purtat-o atunci. A fost extrem de profesionist, foarte constructivă discuția și uh, s-a vorbit uh, că trebuie să încercăm prin conștientizare să facem acest subiect mai uh, cunoscut. Mi-aș uh, permite să spun de asemenea că este bine să ne gândim și la legăturile politice și la cultura și la legătura um, cu Europa în acest context. Îmi permit de asemenea o întrebare în legătură cu educația și vreau să vă amintesc ceea ce s-a spus atunci. De exemplu, Erasmusul pentru uh, profesor mi se pare un element foarte important din care am putut învăța foarte multe. În al doilea rând, uh, înțeleg că răspunderea statelor membre la acest uh, temă este foarte dubitabilă. Ei nu și de fapt, statele membre nu își preiau această răspundere care le revine uh, și nu fac eforturi pentru ca, de exemplu, televiziunile și radiourile publice să fie implicate într-un proces la nivelul statelor membre. Acestea ar putea avea un rol foarte pozitiv de jucat la aceste puncte importante pe care le menționăm în raport. Mai ales punctul 4 mi se pare foarte important. Cred că avem un raport pozitiv și mă bucur de acest lucru. Santiago are cuvântul. Eh, gracias, Doris, gracias. Eh, mulțumesc. aș dori să insist asupra chestiunii drepturilor electorale ale cetățenilor europeni. Cred că există mulți cetățeni europeni care au rezidența în altă țară, e cazul pentru Spania, și au dreptul să participe la uh, alegerile europene și la cele municipale, dar nu figurează pe listele uh, electorale și aș întreba cere să căutăm o posibilitate, dat fiindcă alegerile sunt iminente, să sensibilizăm europenii și statele membre pentru ca acești cetățeni să poată fi înscriși pe liste și să-și poată exercita dreptul de vot. Uh, uh, poate să fie vorba de persoane în vârstă, Uh, care nu știu cum să procedeze pentru a-și uh, aplica drepturile sau persoane care n-au acces la internet, uh, cred că ar fi un fel bun de a încuraja participarea la vot pentru alegerile europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun că astăzi și uh, după uh, Lisabona avem o Europa nouă care se prezintă drept uh, democratică și transparentă și că acesta este un lucru bun. Santiago vorbea despre drepturile electorale, despre dreptul la sufragiu universal direct, pentru de drepturile civice, economice, uh, care sunt garantate, sunt drepturi fundamentale, e foarte important, de asemenea drepturile privitoare la libertatea personală și constatăm astăzi că se cască prăpastie între cetățenii europeni și instituții și că uh, există un număr de mișcări politice care au interes uh, să, uh, ca așa să stea lucrurile. S-a menționat aici uh, dreptul de petiții a cetățenilor europeni, dar și acest drept cred că nu este suficient de cunoscut de majoritatea cetățenilor europeni. Deci e vorba de necesitatea de a sensibiliza mai mult pe cetățenii europeni, mai ales în lunile care urmează, să-i sensibilizăm la pentru că imaginea Europei este mai curând proastă în momentul de față și este uh, nevoie să depunem multă muncă în lunile următoare. Trebuie să facem astfel încât pe plan național în statele membre aceste lucruri să fie luate foarte în serios, pentru că acolo um, autoritățile se află în uh, proximitatea cetățenilor atunci când lucrurile nu merg bine, statele membre au tendința să dea vina pe o nebuloasă europeană și aprob uh, întru totul ceea ce s-a menționat cu privire la necesitatea educării cetățenilor și a sensibilizării lor uh, privitor la drepturile uh, cetățenilor europeni Eh, ei le vor transmite tinerei generații și avem cu toții interesul să întărim legitimitatea europeană și să susținem participarea cetățenilor. Vă mulțumesc. Domnul Repu. Sangen hyvä. Siinähän nostetaan esiin monia jo olemassa olevia tärkeitä välineitä, joiden avulla kansalaiset voisivat paremmin toteuttaa oikeuksiaan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 Also, lieber Herr Repo, ich finde das ganz toll, dass engagiert. Mulțumesc foarte mult, mi se pare foarte bine că vă angajați atât de puternic, dar nu să nu ne jurați pe noi, că nu noi am făcut reducerile. Chiar și Comisia a redus doar cu 5% bugetele, ci doar șefii de guvern au făcut reducerile, care nu au aceeași părere ca noi, bănuiesc eu. Problema este, deci, că noi vorbim tot timpul despre tot ce trebuie să facem, trebuie, trebuie, dar de fapt nu putem să facem multe de la nivelul nostru. Asta vreau să-i spun și lui Santiago. Acasă trebuie să ținem astfel de discursuri, pentru că și eu fac asta acasă. Toată lumea face acasă ce poate, dar poate că nu este suficient. Noi nu suntem chiar, uh, suntem și noi un număr limitat de oameni. E vorba de un butoi fără fund, cumva, pentru că nu știm exact de unde vom putea să luăm cei 500, de unde vom putea să imobilizăm pe cei 500 de milioane. Poate că sunt 5 milioane printre acești 500 de milioane care măcar mai cred în Europa, nu știu. Mulțumesc, așa este, doamnă președinte, aveți dreptate, dar singur, singur nu putem să facem nimic, numai împreună putem să fim puternici. Avem nevoie de o reformare a ideii europene, da, am înțeles, toată lumea trebuie să facă, exact ce spuneam și eu, să facă eforturi la nivelul său, dar și Comisia trebuie să ne dea mai multă marjă de manevră. Sunt însă singură, sigură că Comisia nu va reuși să convingă pe niciunul din uh, electorii mei. Eu, eu voi putea poate să-i conving. Domnul Leinen sau cine mai este cu noi uh, pe această idee trebuie să-i convingă pe cetățeni. Deci fiecare trebuie să-și găsească vadul pentru ca uh, cu mijloacele pe care le avem la dispoziție să putem face cât mai mult. Am avut uh, aceste discuții mai de mult, suntem totuși cei care mediază ideile europene, dar din păcate suntem și cei care trebuie să vedem cum nu se mai, folos, nu se mai acordă fonduri pentru aceste scopuri. Și pot să îl rog pe domnul Becker să nu mai ceară lucruri care există. Niciodată să nu mai cereți lucruri care există. Pentru că există la Erasmus Plus, nu în Erasmus, în Erasmus Plus, că Erasmus e pentru studenți, în Erasmus Plus există o parte de prevăzută pentru formare. Și eu vin din meseria de profesor. Există posibilitatea pentru profesori să facă schimburi nu numai profesori, învățători sau cei care sunt uh, în domeniul educației. Deci nu mai este ca înainte. Suntem mai buni decât este reputația noastră și dacă tu spui așa ceva, ce să mai zică ceilalți? Bun, vreau să spun asta pentru că mi s-a părut important. Nu o să mă lepăd niciodată de meseria de profesoară, după cum știți, dar oricum merita să vă spun acest lucru. Bine, Te rog, Morten, ai cuvântul. Word right out of my mouth. Doamnă președinte, mi-ați luat vorba din gură. Tocmai vreau să-i spun domnului Becker că, din păcate, deja am avut o întâlnire și, de fapt, aici uh, vrem să deschidem uși care deja sunt deschise. Există Erasmus Plus, dar totuși apreciez faptul că ați uh, vorbit despre rolul pe care îl joacă profesorii și să sperăm că cu negocierile Erasmus Plus vom reuși să obținem ceva în această privință. Da, este un lucru bun, dar mai sunt multe de făcut. Nu ca sigur. Încă o dată, vă mulțumesc pentru că subliniați acest punct. Domnul Fisas, drepturi electorale, aveți dreptate, poate puteți face un amendament ca să le menționați. Este o, o remarcă pertinentă din partea dumneavoastră, cu atât mai cu cât urmează să aibă loc alegeri. Campanii de conștientizare. Eu cred că Parlamentul nostru deja s-a implicat în mai multe campanii de conștientizare. Totul depinde de cât de mulți bani putem să cheltuim. Nu e vorba despre sume mari, însă eu cred că Parlamentul deja se descurcă foarte bine. Nu știu cât putem să facem în plus, dar eu cred că merită, merită efortul. În Danemarca tocmai au avut loc alegeri locale și ne-a fost foarte greu să îi stimulăm pe tineri să participe. Și în Danemarca, cum spuneam, a fost organizată o campanie de conștientizare foarte utilă, care a dat roade. Am constatat o creștere cu 5 până la 7% a procentului de uh, prezență la urne prezența tineretului. Deci, cum spuneam, merită efortul. Trebuie să învățăm din aceste exemple bune ca să ne convingem că e foarte bine să finanțăm asemenea campanii. Sunt de acord cu ce a spus domnul Repo. Trebuie să schimbăm mentalitatea. Vreau doar să vă amintesc că în plus, față de toate aceste inițiative lăudabile, mai avem încă una despre identitatea europeană, nu despre acele subiecte care plictisesc pe multă lume, ci despre ceea ce este bun în identitatea europeană și poate că acesta este un bun punct de pornire. Vrem să-i convingem pe oameni că au de câștigat din uh, cetățenia europeană. și este ocazie să vorbim despre ce pot să facă europenii în Europa și în lume. Și cooperăm foarte bine cu organizații culturale și cu Comisia pentru a promova această nouă inițiativă. Poate că ați putea și dumneavoastră să aruncați o privire, pentru că mi se pare uh, un proiect promițător. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuție, aștept amendamentele dumneavoastră. Cred că așa uh, vom putea să mai exercităm presiune acolo unde trebuie. Vă mulțumesc încă o dată. Nu mi se pare că există vreun dezacord pe acest uh, raport în comisia noastră. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Amendamentele pot fi trebuie să fie depuse înainte de data de 5 decembrie. Ajungem la punctul 11. Nu aveți nimic împotriva deciziilor coordonatorilor. Dacă nu le-ați citit, nu e nimic important. Am făcut ce trebuie să facem și cred că totul este în ordine. La 12 diverse nu avem nimic. Eu, eu am un punct la diverse. Vă rog frumos să mergeți să vizionați filmele ca să se acorde premiul Lux. Nu numai dumneavoastră, toți colegii dumneavoastră, vă rog frumos să promovați această competiție. Fiecare trebuie să convingă pe puțin alte trei persoane să meargă să se uite la filme. Președinta mulțumește interpreților. Următoarea întâlnire are loc pe 17 decembrie.